Good afternoon to everybody. Back again all after... Bună ziua tuturor, bine ați revenit după această săptămână verde. Sper că cu toții sunteți uh, în siguranță și necontaminați de un anumit virus, să spunem așa. Să începem cu ordinea de zi imediat. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. În regulă. Anunțurile din partea președintelui. Sunt câteva. În primul rând, deciziile coordonatorilor din 18 februarie pot fi găsite în dosarul reuniunii, dacă nu sunt obiecții, vor fi considerate adoptate. Nu sunt obiecții? Bun, atunci următorul punct măsuri de precauție în ceea ce privește răspândirea faimosului COVID-19, coronavirusului. După cum știți, Parlamentul a luat unele măsuri de precauție în ceea ce privește răspândirea acestui virus. Măsurile, se, măsurile vizează deputații și personalul, dar și vizitatorii și oaspeții care intră în incinta Parlamentului European. Vă rog să fiți la curent cu măsurile adoptate și să uh, urmăriți uh, cu a- și să dați curs instrucțiunilor primite. De asemenea, în, în legătură cu coronavirus, um, Comisia a făcut un anunț acesta a avut loc pe 24 februarie. Comisia a anunțat un pachet de ajutor pentru a sprijini statele membre în eforturile internaționale de a încetini răspândirea uh, coronavirusului. Pachetul este în valoare de 232 de milioane de euro, din care 30 de milioane ar veni din mobilizarea rezervei de ajutor de urgență se va face o solicitare de transfer în acest sens, probabil în timpul acestei săptămâni. Pachetul, așa cum a fost el anunțat, uh, cuprinde patru elemente. În primul rând, 114 milioane pentru a sprijini Organizația Mondială a Sănătății, în special pentru planul global de pregătire și uh, răspuns. 15 milioane sunt alocate pentru Africa, pentru a sprijini măsuri cum ar fi uh, diagnosticarea rapidă și supravegherea epidemiologică. Al treilea element este um, constituit de 100 de milioane pentru cercetare urgentă ce ține de diagnostic, uh, terapie și prevenție. 90 de milioane din 100 ar veni dintr-un parteneriat cu industria farmaceutică. 3 milioane, uh, ultimul element, 3 milioane deci pentru repatriare, uh, zboruri de repatriere a cetățenilor europeni din Wuhan prin uh, mecanismul european de protecție civilă. Stimați colegi, am, ați primit probabil scrisoarea domnului Han cu toate elementele pe acest subiect. Un al patrulea anunț din partea mea și ultimul. Vă rog. And we have that letter too. The, the letter will be sent. Scrisoarea domnului Han va fi, sau de fapt a fost deja trimisă tuturor uh, deputaților. Acum, deci, în ceea ce privește Consiliul European din 20 februarie. Domnul Andres. Da, am citit deja scrisoarea, însă aș avea câteva întrebări în ceea ce privește unele elemente din scrisoare. Uh, în ceea ce privește Organizația Mondială a Sănătății, aș avea câteva întrebări și apoi în ceea ce privește parteneriatul public-privat cu industria farmaceutică. Mi-aș dori să primim mai multe informații pe acest subiect din partea Comisiei. Nu știu cum putem face asta. Not, maybe not now, but written informations will be fine. Poate că nu acum și chiar informații în scris, dar mi-aș dori să aflăm ceva mai multe. Comisia este prezentă, ne poate spune ceva? Vă rog. Yes, we can provide um, replies in... Da, vă putem uh, oferi uh, răspunsuri în scris, de îndată ce le vom fi primit uh, în scris uh, la secretariat. Președintele, deci domnul Anderson, Anderson vă poate transmite întrebări prin intermediul secretariatului, astfel încât uh, atât întrebările cât și răspunsurile să fie um, trimise tuturor. În regulă mai sunt observații? Dacă nu, trec la punctul 4 cu privire la Consiliul European din 20 februarie. Newsletter, newsletterul cu privire la buget include comunicatul de presă al echipei Parlamentului cu privire la CFM, ne-am exprimat uh, dezamăgirea față de rezultatul uh, sau de lipsa unui rezultat uh, în urma acestui Consiliu. În mod special dezamăgitor, cu atât mai dezamăgitoare a fost uh, atitudinea dogmatică a liderilor noștri care au uh, a avut o abordare deci uh, îngustă, contabilă mai degrabă decât bazată pe uh, politici și strategie. La nivel de uh, conținut, este bine că acordul care era pe masă, în care includ și non-paperul, ultimul non-paper propus de comisie, deci este bine că nu au fost adoptate, sumele au fost insuficiente, arhitectura, în mod clar, era incoerentă. Din fericire, um, încercarea de a ajunge la un uh, compromis uh, cu tăieri suplimentare pe de-o parte și cadouri suplimentare pe de altă parte nu a fost un succes. Un astfel de, o astfel de abordare nu va crea bugetul transformativ de care avem nevoie pentru uh, acordul pentru pactul ecologic european și pentru a face față mm, celor multe provocări uh, ce ne așteaptă. Am, am, l-am invitat pe domnul comisar Han la următoarea reuniune a comisiei noastre pe, o, pe 19 martie pentru a discuta cu dumnealui motivele blocajului și modul în care putem să mergem mai departe. După eșecul Consiliului European, lansarea noilor programe este de o uh, întârziată, chiar dacă se va ajunge la un acord în mai sau iunie. Și și acest ă, previziunea ar putea să fie optimistă. Nu putem risca o blocare a programelor pe 31 decembrie. De aceea, Parlamentul a făcut apel de mai multe ori la Comisie pentru a pregăti măsuri de urgență, astfel încât beneficiarii să fie protejați. Până acum, Comisia a refuzat în mod repetat să facă acest lucru ă, spunând că o fac pentru a menține presiunea pentru a se ajunge la un acord. Însă acum suntem în criză de timp și ar fi o un, acțiune responsabilă din partea Comisiei, ca gardian al tratatelor, să vină cu un astfel de plan cât se poate de urgent. După ce am văzut săptămâna trecută, uh, sau ceea ce am văzut săptămâna trecută, nu face decât să facă lucrurile mai urgente, pentru că uh, săptămâna a fost una dificilă în ceea ce privește evoluțiile economice și financiare. Am înțeles că OCD reduce în mod drastic um, previziunile pentru creșterea economică mondială și este ceva grav. Să uh, amânăm în continuare într-un astfel, într astfel de moment uh, CFM-ul uh, ar avea consecințe foarte grave. Ar afecta economia, dar ar și uh, contribui Um, sau ar, ar, um, nu ar contribui uh, la sprijini economia. Deci, săptămâna trecută, ce s-a întâmplat, nu a făcut decât să crească presiunea pentru un acord uh, rezonabil într-un calendar uh, previzibil. Cred că a devenit cât se poate de necesar să avem un acord cât se poate de repede. Dorește cineva să intervină la acest punct? liniștea aprobării. Sau îmi iau libertatea să interpretez eu așa lucrurile. Bun, atunci trecem la vot. Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții, punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiectul de raport a fost prezentat și discutat la reuniunea noastră din 22 uh, ianuarie. Înainte de a trece la vot, trebuie să vă spun că Amendamentul 157, deci 157 a fost retras. We first gonna test the... Vom începe cu un uh, vot de test pentru a testa consolele. Declar votul deschis. Vă rog să votați. S-a închis votul. Nu, mi se spune că de la SND este o persoană în plus. În continuare, o persoană în plus. It's okay. It's okay. Bun, deci e în regulă. S-a închis votul. First of all, amendment 27. Începem cu amendamentul 21. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Ba nu, înainte 33. Mă scuzați. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Continuăm cu compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm 51. Deci, s-a deschis votul. Everybody voted the vote. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge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 abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri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 abțineri, se adoptă. Amendamentul 84B pentru 84B pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e mai bine să verificăm. 84B. S-a deschis votul.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 împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 125 pentru Deci trebuie să votăm 125. Încă o dată, amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, abțineri abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 143 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104, 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromise. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 210 B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 214 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2016, 216 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotriva, abțineri, se verifică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 38. 39 se verifică. Se corectează președintele pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul uh, AB1, Econ 1A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ nu, ce scuze, acesta este caduc. Deci nu 1B, ci 2A. Econ 2A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 10A pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Se închide. Se adoptă. Econ 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum raportul finalizat astfel amendat, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Felicitări raportorului, domnului Cormu, și vă mulțumim tuturor. La punctul 4, uh, 5 și 6 transfer uh, alte secțiuni. Nu mai avem nicio cerere primită, deci acesta este finalul votului. Then point seven on the building policy. Uh, no... Punctul 7 pe politica clădirilor. N-am primit nicio informație în acest sens. Continuăm cu punctul 8 de pe agenda. E vorba de estimările pentru venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021, secțiunea 1, Parlamentul European. Și o să dau cuvântul acum raportorului domnului Olivier Chastel, care va prezenta proiectul său de raport cu privire la estimările pentru bugetul Parlamentului pe 2021. Domnule Șastel, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest proiect de raport care este prezentat astăzi se înscrie în pachetul celor două audieri, prima a secretarului general a Parlamentului European și a vicepreședintelui responsabil cu bugetul și a doua a unui număr de directori generali. Anul 2021, știți, probabil este primul an din noul cadru financiar multianual 2021-2027 pentru care negocierile sunt în curs. Și chiar dacă acum ne aflăm în incertitudine în ceea ce privește nivelul de finanțare în noua rubrică 7 cu privire la administrația publică europeană, trebuie să vedem care sunt prioritățile noastre și dacă ele se regăsesc în acest prim proiect înverzirea, mobilitatea durabilă sau uh, funcționarea corectă a Parlamentului în general, dar și a întregului personal uh, a, al Parlamentului. Ca să vă amintesc, cheltuielile previzionale pentru 2021 sunt 2 miliarde 110 milioane de euro, o creștere de 3,52% uh, față de 2020. Din cele 72 de milioane de uh, creșteri, 32 sunt legate de creșteri indexate care țin cont de obligații statutare sau contractuale. Aș vrea să vă atrag atenția de asemenea asupra cifrelor următoare. Previziunile care au fost adoptate la plenară pentru anii 2018, 19 și 20 reprezentau uh, respectiv o creștere de 2,30, 2,48 și 2, 68% de fiecare dată față de anul anterior. Aceasta înseamnă că um, starea pe care ne-o prezintă secretarul general de cheltuieli pentru 2021 se uh, situează mult dincolo de creșterea clasică care previne doar din, provine doar din uh, indexare. Trebuie să prezentăm un proiect care să fie credibil și să fie realist și care să respecte principiile de anualitate, de transparență, de bună gestiune financiare și care să sublinieze bine prioritățile pe care le are acest Parlament, așa cum au fost ele evocate în cadrul audierilor. Va fi așadar foarte important să analizăm diferitele linii bugetare pentru ca să putem estima reducerile bugetare care să ne permită uh, să ne atingem toate obiectivele. De aceea, aș vrea să atrag atenția asupra mai multor priorități, aș vrea să evoc în acest raport consecințele financiare ale Brexitului, pentru că se diminuează numărul de parlament și deci al echipei de asistenți și deci aceasta trebuie să se traducă în bugetul nostru. Și chiar dacă e adevărat că economiile au fost deja integrate în bugetul pentru 2020, Mă miră că în 2021 nu se mai urmărește aceeași tendință către jos. Mă miră de asemenea să văd că mai multe linii bugetare, cum ar fi uh, cheltuielile de deplasare pentru asistenții parlamentari, nu au scăzut din 2018 în 2021 și cred că o analiză mai detaliată ar putea să justifice mai bine decât s-a întâmplat până acum uh, costurile um, retragerii uh, Marii Britanii din Uniunea Europeană. Cred că mai trebuie să discutăm de acest lucru. Apoi, un alt punct important pentru Parlament este înverzirea și mobilitatea durabilă. Aș vrea să susțin încă o dată deciziile Parlamentului European care fixează noi obiective de mediu care să fie ambițioase pentru această legislatură, cum ar fi reducerea consumului de hârtie, de deșeuri non-reciclabile, consumul de apă, dar și uh, de deșeuri alimentare. În acest raport aș propune de asemenea un număr uh, de, um, de idei suplimentare, câteva idei suplimentare, și anume că Parlamentul ar putea să își uh, extindă politica de staționare, așa cum a făcut-o în Parlamentul European de la Bruxelles, la toate clădirile Parlamentului European. Mă refer aici la utilizarea mașinilor electrice. Ar putea de asemenea să își revizuiască politica de uh, rambursare a biletelor de avion pentru ca să treacă uh, către o călătorie și un transport mai uh, ecologic, mai multe videoconferințe și deci uh, să pună în practică o notă din 18 februarie a Parlamentului cu privire la uh, partajarea um, valizelor care merg spre Strasbourg, așa numitele cantin, um, care sunt folosite individual momentan. Apoi, ce face Parlamentul uh, pentru pentru tineret, pentru că dacă există un public țintă la care trebuie să fim atenți, este tineretul. Poziția secretarului general cu privire la evenimentul tineretului uh, european, în care și perioada anterioară acestui eveniment și cea posterioară este Um, marcate de foarte multe evenimente interactive cu Parlamentul European. Aici am propus uh, rambursarea cheltuielor de călătorie și de cazare pentru tinerii care se înscriu în, uh, la acest eveniment și sunt, se califică pentru el. Trebuie să vorbim, desigur, și de politica imobiliară, cu toate dezbaterile pe care le-am avut și o să le mai avem, sunt convins, cu privire la așa numitul virament uh, de um, adunarea a diferitelor cheltuieli pe politica imobiliară și eventual să ne gândim dacă putem să schimbăm această politică imobiliară și dacă vrem să finanțăm investițiile care sunt legate de această politică în alt fel. În continuare, incertitudine există asupra clădirii din Bruxelles, Paul Henri Spac, pentru că există proceduri în curs și uh, se așteaptă decizii pentru ca să se știe exact care să fie dispozițiile în uh, ceea ce privește costurile operațiunii care urmează să fie efectuată în această clădire. Aș vrea să vă mai atrag atenția și asupra altor evenimente și anume al unui element care nu este prima dată că se discută despre el, soluția tehnică care trebuie să fie găsită pentru ca parlamentarii europeni să poată să își exercite dreptul de voci în timpul concediului de maternitate, paternitate sau de boală. E vorba de o cerere juridică care merită o reflecție mai aprofundată. În acest raport aș dori să menționez și lupta împotriva hărțuirii morale și sexuale, care trebuie în continuare să fie în centrul uh, preocupărilor noastre. Cred că ar fi foarte util să beneficiem cât mai repede de o estimare a noilor proceduri care sunt uh, puse în aplicare de către Parlamentul European și uh, pentru ca să vedem cum aceste proceduri pot fi mai adaptate la modul de viață al acestui Parlament. Aș dori să închei această expunere discutând cu dumneavoastră și două alte tematici. E vorba de una dintre ele, politica, tematica a comunicării și informaticii. În ceea ce privește comunicarea, am văzut în cadrul audierilor că foarte multe idei noi au apărut uh, și uh, pentru ca Parlamentul să comunice mai bine, iar uh, vreau să relatez aici despre centrele Europa Experience, care știu că au fost inaugurate unele în 2020, altele sunt prevăzute pentru 2021 și toate capitalele ar trebui să fie atinse de acest proiect până în 2024. Sper însă că un studiu de impact cu privire la valoarea adăugată a acestor uh, uh, centre și uh, o mai bună folosire și repartizare a cheltuielilor pentru ele ar fi foarte utilă pentru ca să avem o privire de ansamblu asupra proiectului așa cum s-a discutat și despre crearea unor unități mobile ale parlamentariumului, unde s-a discutat de mai multe opțiuni pentru Parlamentul European, pentru că această acțiune să fie cât se poate de eficientă și nu prea costisitoare. Și un ultim element în ceea ce privește din nou comunicarea e vorba de reprezentarea diplomatică a Parlamentului European dincolo de granițele Uniunii. Aș dori să înțelegem valoarea adăugată a acestei reprezentări la Washington, de exemplu, dar și în celelalte trei locații, cum sunt ele prevăzute, așa cum uh, s-a mai discutat și s-a decis uh, de către biroul Parlamentului. Aș vrea să ni se explice de ce este o valoare adăugată. În ceea ce privește informatica, securitatea IT trebuie să rămână o prioritate absolută. Noi uh, răm- rămânem însă destul de uimiți de fiecare dată să constatăm că liniile bugetare pentru IT au o creștere de aproape 20 de milioane când luăm numai cele 5 linii care se referă la IT. Deci, în total, este vorba de o creștere de 20 de milioane. Eu cred că aceasta uh, merită o reflexie. Ni s-a explicat destul de clar uh, folosirea uh, echipamentelor hibride care va înlocui, vor înlocui aceste tablete existente acum în uh, ideea unor economii. Eu aș vrea să se explice exact în ce constă economia. Sunt destul de sceptic în legătură cu ideea de a dezvolta o, o um, mașină de, de, de traducere automată și simultană a uh, dezbaterilor uh, din Parlamentul European. Ne trebuie o analiză financiară cu privire la acest proiect. Iată, dragi colegi, acesta este proiectul meu de raport. Eu rămân la dispoziția dumneavoastră pentru ca să vă exprimați comentariile și uh, criticile și sper să găsim un uh, raport echilibrat în final care să fie în interesul tuturor. Știm cu toții că amendamentele trebuie să fie depuse până la 11 martie la ora 13. Uitați, domnule președinte, cred că am terminat. Mulțumesc foarte mult. Doamna Hinzich, Si. Uh, thank you, Monsieur le Rapporteur, for your report. I agree with a, a lot. Mulțumesc pentru raport. Sunt de acord cu mare parte a informațiile din acest raport, dar îmi pare rău că nu am primit toate răspunsurile pe care le așteptam la întrebările adresate de până acum. Acum pregătim deja amendamentele pentru săptămâna viitoare și cred că vom avea foarte multe discuții. Vă mulțumesc. Mr. Uzakovs. Domnul Uzakov. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, domnului raportor uh, pentru acest raport echilibrat. Cred că sunt totuși niște probleme politice și financiare, dacă tot discutăm despre mm, bugetul Parlamentului European pentru anul viitor, la nivel politic nu cred că putem să ne permitem să creștem finanțarea pentru Parlamentul European uh, mai mult decât în anii trecuți. Avem Brexitul, ne confruntăm cu provocări pentru cetățenii, noștri, pentru cetățenii din uh, țările noastre care vor să rămână în Europa și cred că cel mai rău lucru, prost lucru pe care ar putem să facem ar fi să ne creștem nouă finanțele Dacă vorbim de uh, bugetul uh, pentru 2021 din punct de vedere financiar, vreau să vă spun că nu avem CFM. Iar asta înseamnă că orice proiect financiar de mari dimensiuni trebuie evaluat ținând cont de acest lucru și dat încă eu mă ocup de clădiri, vreau să vă spun că aș dori ca noi să avem o planificare mai bună, fiindcă pentru clădirea SPAC avem deja planurile și o sumă consistentă alocată și ar fi mai bine să înțelegem foarte bine ce clădiri construim și ce buget avem. Trebuie să ținem cont că, că banii Uh, care nu sunt folosiți la clădiri, apoi sunt, uh, um, sunt absorbiți de un transfer mop-up. Și dacă vreți să vă mai dau un exemplu, uh, experiența Uniunii Europene în ceea ce privește finanțele trebuie să înțeleagă diferența între, între proiectele electronice, de pildă, și și centrele în acest sens care se deschid la nivelul, la nivelul capitalelor europene Iată de ce este nevoie să avem o abordare echilibrată între Est și Vest și modul în care Uniunea Europeană eh, este adusă aproape de cetățeni. Acum, în ceea ce privește inteligența artificială, mie îmi place tehnologia foarte mult, dar nu știu dacă în următorii ani vom reuși să avem o traducere automatizată, nu din franceză în engleză, ci din lituană în croată, de pildă. Uh, este o mare provocare și nu cred că ar trebui să ne aruncăm să investim o uh, sume mari de bani fără să înțelegem cu adevărat uh, această tehnologie și progresul ei real. Mulțumesc foarte mult pentru acest proiect de raport și pentru faptul că uh, ați introdus în raport foarte multe puncte care erau importante pentru noi socialdemocrați. Mulțumesc foarte mult. De la IDE, dorește cineva să ia cuvântul? Nu. No. Ja, ähm, die Vertreterin der Idee, die das sich eigentlich vorbereitet hat, die Reprezentanta idee care se pregătise nu este aici, însă la acest raport care mi se pare foarte bun și mulțumesc foarte mult pentru el, am uh, remarcat că nu se poate vorbi de un buget de economii pentru că de fapt costurile au uh, crescut cu 3,25% la o inflație de sub 2%, deci nu se poate justifica așa ceva. Mie aici mi se pare cea mai mare problemă a bugetului acesta. Trebuie să facem eforturi mult mai mari pentru ca să avem cu adevărat un buget economicos, mai ales în vederea faptului că vom avea mai puțini membri în acest parlament acum și deci nu se justifică. Acestea sunt comentariile pe care vreau să le fac. Mulțumesc! Cineva de la Verzi acum? Nu? ECR, Mr. John. ECR, domnul John? Da, mulțumesc. Cred că ce a spus domnul raportor a fost foarte interesant. Sunt, sunt multe variabile necunoscute și nu știm uh, câte alte necunoscute noi vor apărea în ceea ce privește anul 2021. Acest buget ar trebui să fie realist, să țintească probleme reale și să fie eficient. Cu toții ne așteptăm să avem o administrație bună și să ne bucurăm de sprijinul și să ne bucurăm de sprijinul personalului nostru. Deci nu vrem să facem uh, reducere aici, economia aici. Trebuie să știm care sunt prioritățile noastre pentru că e nevoie să știm încotro navigăm. Căci dacă nu știm încotro navigăm, degeaba avem vânt în pupă. Deci noi trebuie să știm încotro navigăm, care este direcția și care sunt provocările cu care ne vom confrunta în anul 2021. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat cu colegul meu înainte de a lua cuvântul aici, dar vreau să subliniez două lucruri care sunt importante și pe care le-am subliniat și în discuțiile anterioare. În primul rând, comunicarea despre care vorbește și domnul raportor. Cred că trebuie să îmbunătățim comunicarea, iar aici, bineînțeles, este important să se îmbunătățească și comunicarea din circunscripțiile noastre. Unii dintre noi au circunscripții uh, au circunscripții mari și în sănătate și trebuie să discutăm despre diasporă. Adică avem din ce în ce mai mulți cetățeni care au părăsit granițele țării și, și care votează în continuare pentru politicienii din țară. La ultimele alegeri europene, europene milioane de românii au votat uh, la alegerile europene. Au votat uh, politicieni din România, chiar dacă locuiau în altă țară. Și trebuie să facem asta, trebuie să avem resurse suficiente pentru a le permite, pentru, a, pentru membrii Parlamentului European și pentru birourile uh, Parlamentului European în statele membre, pentru a putea comunica cu această nouă categorie care trebuie să fie implicată în alegerile europene, care, care, le, care țin la Europa și vor să o sprijine. Și dacă tot vorbim despre uh, noi uh, instrumente și noi idei de comunicare, trebuie să vorbim despre acest lucru. Și încă un subiect care a fost subliniat și poate e nevoie să fie pus în evidență mai mult, este nevoia de transparență în ceea ce privește cheltuielile Parlamentului European, iar aici mă refer la um, contracte, la furnizori și așa mai departe. Dacă suntem transparenți, oamenii vor avea mai multă încredere în noi. Uh, și dat fiindcă vorbim despre următorul CFM și despre bugetul următor, este foarte important ca noi să dăm un exemplu pozitiv, fiindcă dacă reușim să facem acest lucru, poate uh, vom putea să, con- să convingem statele membre să contribuie mai mult la bugetul european. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Keller. Si, monsieur le, le... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului nostru pentru uh, munca foarte importantă pe care a desflorat-o și uh, să spun că împărtășesc uh, îngrijorarea în ceea ce privește modul în care se prezintă bugetul. Uh, cu toții suntem pentru cu toții suntem de aceeași, pe aceeași lungime de undă, bugetul este prezentat ca fiind în slujba cetățenilor, nu ca buget pentru noi. Iar acum, în ceea ce este subiectul acestui raport, chestiunea clădirilor, vreau și aici să, să um, Salut uh, diversele elemente de analiză care se regăsesc la articolele 18 și 25, între 18 și 25 în acest raport și să subliniez importanța punctului 19 în ceea ce privește manten, uh, men, uh, întreținerea, mă scuzați, întreținerea acestor clădiri, care este un proces foarte greu și avem treabă um, avem foarte multă muncă aici și e vorba de, de procese de natură diferite. Uh, și la acest lucru s și colegul meu. Vreau să vorbesc despre importanța programării multianuale a acestor lucrări de, de mantenență, de întreținere și poate am putea să discutăm asta într-un alt moment la bugete, fiindcă acum gestionăm așa din mers diversele proiecte și poate ar trebui să avem o prezentare mai structurată de pildă pentru sumele importante care s-au alocat pentru construcția uh, clădirii SPAC, uh, dar despre care nu avem uh, prea multe informații, fiindcă nu am trecut printr-o fază de informare obligatorie la comisie. Mulțumesc, domnule Fernandez, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc și eu raportorului. Mulțumesc pentru munca depusă. Această muncă este foarte importantă pentru viitor și sper ca Parlamentul European, pe marginea acestui dosar, să poată ajunge la un acord privind punctele cheie, fiindcă nu avem nevoie de discuții peste discuții de la an la an despre aceleași lucruri, să fim de acord cu un lucru într-un an, apoi anul viitor nu mai suntem de acord, facem un alt compromis. Este vorba aici de o lipsă de coerență și avem lucruri mai importante pe care trebuie, asupra care trebuie să ne aplecăm. Cetățenii nu știu că uh, toată administrația Parlamentului European reprezintă mai puțin din, pentru toate instituțiile Uniunii Europene, reprezintă mai puțin de 7% din bugetul Uniunii Europene. Cetățenii cred că costă mult mai mult. Deci, acesta este procentul până la urmă. Acum, ce trebuie să avem? Trebuie să avem uh, minimum necesar, minimum minimorum. Asta înseamnă realism. Fiindcă e foarte ușor să dai dovadă de populism, să faci populism. Dar e foarte bine ce avem noi aici, de pildă parlamentariumul, și multă lume s-a opus. Mi-amintesc că a fost foarte greu să avem uh, internet uh, Wi-Fi în Parlament și la Strasburg. Iar astăzi, dacă i-am spune, o să terminăm cu Wi-Fi-ul, ce s-ar întâmpla? Casa istoriei, iarăși, nu a fost ușor deloc. Iar acum uh, oamenii cred că e ceva minunat. Avem nevoie de interpretare, avem nevoie de traducere. Și asta costă bani, bineînțeles avem nevoie de o anumită calitate a funcționarilor noștri și a asistenților noștri și asta costă bani. Și încă un lucru vă mai spun. Dacă nu avem acest mini-minimorum, uh, până la urmă cetățenii vor, vor scoate mulți bani din buzunar, fiindcă Parlamentul nu funcționează la fel în toată Uniunea Europeană. Par Parlamentele, pardon, nu funcționează la fel în toată Uniunea Europeană, dar aici facem uh, legislație cu obiectivul de a avea excelență legislativă. acest obiectiv trebuie să fie răspândit. Și acum ceea ce clădirile, da, într-adevăr, și asta costă. Apoi, în ceea ce privește subiectele cu precădere ale populiștilor și pe care le discutăm de multe ori, și anume că bugetul secționat 3 și aici Uh, sper că vom putea face acest lucru. Sper că vom ajunge la un acord. Pentru a ajunge la un compromis între grupurile politice, cel puțin cele pro-europene, pentru a nu, pentru a discuta acum lucrurile, dar pentru a nu le uh, repeta sau pentru a nu schimba lucrurile mai târziu în timpul mandatului. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, îi dau din nou cuvântul domnului raportor pentru a conchide această discuție. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Da, vreau să mulțumesc mai întâi colegilor pentru uh, observații, sugestii și intervențiile lor. Bineînțeles, uh, o să țin cont de ele. Foarte curând, cred că poimine vom avea o reuniune cu raportorii din umbră și vom avea o primă discuție pe marginea raportului, dar și privind uh, volumul bugetar și eventualele reduceri bugetare, fiindcă propunerea noastră va face obiectul unui, unui acord după aceea care trebuie încheiat cu Biroul Parlamentului European printr-o reuniune de conciliere care va, fi, va avea loc uh, pe 19 și 23 martie, înainte de a fi integrate aceste idei într-un raport prin intermediul unor amendamente tehnice pe care sper să le aprobăm pe 30 martie, care vor fi aprobate atât de biroul Parlamentului cât și de Comisia de Bugete, uh, când, uh, unde va avea o vot, va avea loc votul uh, pe 1 aprilie la Strasburg. Și vreau să conchid pe marginea acestor observații că înțeleg uh, că în linii mari uh, majorarea este importantă și ar trebui să fie la nivelul mediei anilor anteriori. Anul trecut, pentru bugetul 2020, uh, deci, concilierea a stabilit această majorare a bugetului la 2,68%, Dacă îmi amintesc bine, um, înseamnă 18,5 uh, milioane de euro mai puțin decât estimarea făcută de secretarul general anul trecut. Deci trebuie să plecăm de la acest principiu, să analizăm toate liniile bugetare pentru a fi eficienți și coerenți, fiindcă dacă mâine uh, vrem, uh, făcând acest exercițiu care este de datoria noastră, dacă vrem să analizăm bugetul prevăzut de comisie, dar și de celelalte instituții europene, Trebuie mai întâi să ne ocupăm foarte serios de propriul nostru buget și vă reamintesc că uh, aștept amendamente până pe data de 11 martie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Șastel uh, ne-a vorbit, ne-a menționat deja termenele foarte importante și o să le repet pentru a mă asigura că nu că a înțeles toată lumea. 11 martie pentru amendamente, adoptarea pe 30 uh, martie și votul în plenară pe uh, 1 aprilie. Să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 9. Acordul de parteneriat de pescuit durabil și protocolul de a pune în aplicare între Uniunea Europeană și uh, Republica Seychelles. Domnule raportor, aveți cuvântul η σημερινή συμφωνία η σημερινή συμφωνία που συζητάμε είναι σύμπραξη στον τομέα τη βιώσιμη αλληλεία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία στο ΣΥ. Acest acord pe care îl discutăm astăzi se referă la pescuitul durabil între Uniunea Europeană și Seychelles, care a intrat în vigoare pe 2 noiembrie 2007. La ora actuală discutăm despre acest protocol care uh, a intrat deja în vigoare în 2014 și a expirat pe 17 ianuarie 2020. Uniunea Europeană a negociat un nou acord în cadrul relațiilor externe ale Uniunii Europene în ceea ce privește țările, din, țările ACP pentru a putea sprijini resursele haleutice în această regiune, ținând cont întotdeauna de drepturile omului, bineînțeles, cât și de principiile democratice. Noul protocol și noul acord subliniază aceste puncte. Dorim să avem un pescuit durabil și o colaborare strânsă cu Republica Seychelles în cadrul acestui pescuit durabil. În egală măsură, ne dorim să promovăm munca decentă în domeniul pescuitului. Pentru a pentru, a, pentru acest acord am uh, ținut cont de avizele științifice pe care le aveam la dispoziție în cadrul acestui acord. Iar în acest nou protocol avem uh, o contrapartidă financiară anuală a Uniunii Europene de 5 milioane 300 de mii de euro. Vreau să vă spun că, conform acestui acord, se instituie un comitet uh, mixt și, în final, vreau să vă spun că Comisia pentru Bugete invită Comisia pe Pescuit, competentă pe fond, să recomande aprobarea de către Parlamentul European a propunerii de decizie a Consiliului cu privire la încheierea uh, acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil cu Republica Seychelles. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid. În ceea ce privește bugetul nu sunt multe de spus, dar uh, la Comisia pentru Pescuit trebuie să fim foarte atenți pentru că trebuie să existe un caracter obligatoriu în ceea ce privește modul în care se folosește acest bani pentru a, uh, pentru a stimula flota locală. Fiindcă am uh, văzut reportaje în Franța care spuneau că aceste fonduri ajung, care, care sunt pentru flotele locale, sunt de fapt folosite pentru flotele europene și, uh, de pildă, s-a construit uh, un port care este accesibil doar flotelor uh, navelor europene, dar care ar trebui să fie accesibil și navelor locale. Iar în Comisia de Pescuit ar trebui să, se, să există un, sistem de obligativitate și de, de control, de fapt, mai degrabă, al acestor sume de bani și pe noi ne interesează foarte mult acest subiect și vrem să ne asigurăm că această referire se face în raport. Aceasta este îngrijorarea noastră și uh, cu privire la um, lucrurile despre care s-a vorbit, încă o dată vreau să subliniez această îngrijorare a noastră. Thank you. Any other, uh, in... Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? În regulă. Aș dori să vă amintesc uh, tuturor că este o procedură de consimțământ, deci este fără amendamente. Votul este uh, Uh, programat pe 18 martie, care este și data următoarei noastre reuniuni, deci 18-19 martie și pe 30 uh, pe 13 martie uh, o reuniune extraordinară la Strasburg. Atât pentru astăzi. Ne vedem, pe cur- ne vedem în curând.